Äh, Doamnelor și domnilor, continuăm reuniunea noastră. Vă urez bun venit. Sper că pauza de prânz va a prit. Mai întâi de toate, recomandările. Vă rog să aprobați uh, cele stabilite în cadrul uh, ședinței coordonatorilor. în ceea ce privește protecția legală a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Doamna Gresle va prezenta un uh, document. Sper că sunteți de acord cu lucrul acesta. În ceea ce privește fondurile structurale fondurile sociale, de fapt, uh, PPE-ul este responsabil, PPE-ul va numi un raportor și vom rezolva totul cu ajutorul unei, sau prin intermediul unei uh, scrisori. Este vorba de, uh, bineînțeles, o implicare a PPE-ului alături de Comisia pentru Probleme Sociale, Adică PPE-ul va fi nevoit să ne transmită numele unui raportor prin intermediul unei scrisori a președintelui, totul se va rezolva. Am propus ca după terminarea discuțiilor cu diferitele instituții și actorii importanți să adoptăm și acest uh, aspect al uh, programului social. În februarie vom vorbi despre revizia uh, făcută de cei responsabili. Am adoptat și aceasta în ceea ce privește raport, rapoartele curții de, a, de conturi. Așteptăm ca până în martie 2009 nouă să primim un raport cu privire la uh, programul de sănătate publică al Uniunii Europene pentru 2003-2007. Partidul Popular este de asemenea responsabil și pentru acest aspect și va numi un raportor. Pentru aceste rapoarte am uh, decis să încercăm a reuși să, să le elaborăm cât mai repede. Bineînțeles, timpul este scurt. În martie însă vom discuta uh, și alte rapoarte care vor putea fi uh, discutate doar în cadrul noului Parlament. Așadar, următoarele zile vor, uh, vor fi foarte, foarte intense în ceea ce privește munca pe care trebuie să o de, depunem. Avem uh, un alt raport în engleză. Este vorba de rap- Special Report 8, raportul special uh, 8. Janusz Vacekovski este raportor. Raportul special uh, 9 eficiența susținerii asigurate de către Uniunea Europeană pentru Belarus, Moldova și Ucraina pe 2008. Mariușa Ivanova este raportoare. Raportul special 10 pentru 2008 Uh, referitor la sprijinul acordat uh, zonei subsahariene și, de asemenea, acord, uh, raportul special 12, ISPA 2000 până în 2006. Grupul socialist a prezentat pe, l-a propus pe domnul Liberațchi pentru a se ocupa de acest aspect. Așadar, am luat la cunoștință, vă mulțumesc. Un ultim punct. Renoirea Comisiei de valoare OLAF au existat avize pe baza raportului Gresle. Este vorba de o reînnoire, haideți să-i spunem, a acestui comitet care se ocupă de supravegherea OLAF a existat un, uh, o scrisoare uh, adresată de către domnul Calas. Domnul Petering a, și-a prezentat uh, propria sa opinie. Acum am primit uh, răspunsul domnului Calas și coordonatorii își doresc să creeze un grup de lucru. Acest grup de lucru ar uh, consta, ar include Uh, membrii biroului acestui, uh, acestei comisii, comisii, cărora li se adaugă și doamna Gresle. Sunteți de acord? Am adoptat aceste recomandări, aceste recomandări ale coordonatorilor. Prin urmare, trecem la ordinea de zi. Însă, mai înainte de toate, aș dori să vă spun următoarele. Știți uh, că astăzi suntem online discutam astăzi dacă apărăm pe Europa TV sau nu. Vorbim despre transparență și uh, comisia noastră este obligată să fie cât se poate de transparentă. Ei bine, în aceste două zile, întreaga lume ne poate vedea, nu că fața mea ar fi chiar atât de interesantă, dar există fețe în sală mult mai interesante. În orice caz, sunt foarte încântat de ce se întâmplă în uh, rândul din spate, un uh, fost coleg al nostru, Frede Black, se află. Uh, vreau să-i urez bun venit lui Freddy aici, în cadrul comisiei, a cărui membru a fost timp de mult, mult timp. Bun venit așadar în, uh, în grupul nostru, Freddy. So, damit kommen wir zum Punkt 4. Trecem așadar la punctul 14 de pe ordinea de zi. Descărcarea de gestiune acordată Comisiei pentru 2007. Domnul Odi este raportorul. O salutăm pe doamna Danuta Hübner. Mai târziu, domnul Potocnic ni se va alătura, de asemenea. Doi reprezentanți ai Urții de Conturi se află de asemenea alături de noi. Le urez amândurora bun venit în cadrul Comisiei de Control Bugetar. Mai întâi de toate va lua cuvântul Curtea de Conturi. Doamna Caliulet, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, doamna comisar de comenta în privința concluziilor uh, principale de audit din uh, raportul anual al Curții privind uh, zona de politici de coeziune și de finanțare comunitară, care constă din patru fonduri structurale. În 2007, finanțarea comunitară pe politica de coeziune a reprezentat 42 de miliarde de euro, 36,9% din plățile totale pentru bugetul pe 2007. Curtea a examinat sistemele de control privind plățile din fondul, dintr-un fond structural sau de coeziune și caracterul legal și regulat al plăților interimare din fondurile pentru 2007. Examinarea acestor sisteme de control a fost făcută atât în statele membre cât și la nivel de comisie. După cum știți, controlele în statele membre sunt menite să detecteze, dar să și prevină uh, erori în uh, plățile individuale către beneficiarii finali. Curtea a analizat uh, sistemele de control ale 16 programe operaționale și a constatat că 11 sunt parțial eficiente, 3 non-eficiente și 2 eficiente. Principalele slăbiciuni la diversele niveluri de sisteme de control a fost lipsa verificărilor zilnice privind realitatea cheltuielii, eh, lipsa de detectare a eh, unor documente care lipsesc și slăbi, eh, slăbiciuni în procedurile de achiziții. Pentru autoritățile de plată, n-au descop- acestea n-au descoperit că autoritățile de management nu au făcut aceste verificări zi de zi de zi pentru autoritățile de audit uh, nu au făcut suficiente verificări pentru a obține asigurarea funcționării uh, sistemelor de control la nivel uh, mai mic. În 14 din 16 cazuri, activitatea instituțiilor care încheie procesul a fost considerată satisfăc eficientă. Sistemul de supervizare al Comisiei este al doilea nivel de control și este menit să reducă riscul controlelor ineficiente în statele membre deci nu trebuie să găsească greșeli individuale, ci sisteme de nivel mai mic care nu, prind, care nu găsesc aceste erori. E important uh, să înțelegem acest lucru ca să înțelegem mecanismele de sancțiune ale comisiei, suspendarea plății, corecții cu o plată unică, care au legătură cu suma întreagă în statul membru și nu cu proiecte individuale, cu suma întreagă alocată unui stat membru. Comisia identifică controlele ineficiente în statele membre prin activitatea de audit și Curtea a analizat 20 de audituri făcute de Comisie în zona de coeziune. În majoritatea cazurilor, auditurile au fost planificate și făcute uh, corespunzător. Curtea a observat că pentru 2007 rapoartele anuale de activitate ale Comisiei prezintă o sumă aflată în stare de risc superioară celei din 2006, indicând faptul că Comisia este uh, cam pe același tip de analiză ca și curtea. Există alte aspecte ale activităților de supraveghere care, ale Comisiei care trebuie să asigure faptul că uh, cheltuielile neregulate, cheltuielile nereglementare sunt uh, recuperate de statele membre. Deci Comisia trebuie să colecteze, analizeze și să supervizeze întregul proces. Totuși, în 2007, Comisia n-a putut demonstra că cifrele prezentate iau în considerare toate uh, recuperările inițiate de state membre sau n-a putut să le lege de ani în uh, chestiune și deci uh, uh, să le reconcileze cu declarațiile financiare publicate. Totuși, controlul eficient nu este un scop în sine, ci este un mijloc de prevenire a erorilor în cadrul plăților. Acum vreau să mă refer la examinarea pe care a făcut-o curtea asupra tranzacțiilor am testat 180 de rambursări intermediare făcute în 2007 pentru perioada 2000-2006 și 46% dintre proiectele auditate de curte au fost considerate lipsite de erori, au fost rambursate în mod corect și nu existat nici erori de uh, condiționalitate. În 2006 proporția era de 41% erorile cele mai comune erau legate de eligibilitate și de asemenea erori serioase sau permanente, erori grave sau permanente. De asemenea, pentru ESF, cea mai comună problemă a fost supraestimarea sau lipsa de dovezi pentru costurile de capital sau costurile de personal și, de asemenea, includerea unor costuri ineligibile. Pe baza acestor descoperiri, pe baza acestor concluzii, Curtea a calculat că rata de suprarambursare Uh, pentru anul trecut uh, uh, e un procentaj din suma totală care n-ar fi trebuit rambursată. Limita inferioară de suprarambursare este 11%. Asta înseamnă că curtea consideră 95% că eroarea în populația, în numărul total al tranzacțiilor este de 11% sau mai mult. În ce privește erorile de condiționalitate, de asemenea foarte grave, acestea nu sunt cuantificabile și sunt excluse din acest calcul. Deci 11% se referă numai la uh, erorile legate de uh, corectitudine și de eligibilitate. Acum, întotdeauna aceeași, același lucru care, care se spune tot timpul, nu, e, nu se poate da un, simplu, un răspuns simplu la întrebarea dacă acești bani au fost pierduți sau nu. Singurul lucru care este clar este că în cheltuirea acestor bani s-au produs anumite uh, erori uh, legale sau de altă natură și este într-adevăr uh, improbabil că banii vor fi recuperați de, de la beneficiarii finali. Mai probabil este că statele membre vor substitui proiectele rambursate incorrect cu noi uh, proiecte și din moment ce suntem în faza de încheiere a, program, a perioadei de programare 2000-2006 este important să uh, Subliniem că această fază este crucială pentru rezultatul financiar al fondurilor structurale. În fine, o, câteva lucruri privind recomandările curții. Ca de obicei, atunci când erorile sunt numeroase, uh, sugestia automată este să te asiguri că managementul și uh, lanțul de control funcționează și curtea înțelege și a spus acest lucru în raportul său că aceasta ar avea drept rezultat costuri de audit mai mari pentru comisie și de asemenea costuri de condiționalitate mai mari pentru statele membre și pentru beneficiarii finali. De aceea, Curtea a recomandat și acum uh, uh, citesc din uh, răspunsul la comunicarea Comisiei privind reforma bugetului Schimbarea Europei, documentul Reforma bugetului Schimbarea Europei, Curtea a recomandat așadar că autoritățile politice ar trebui să fie pregătite în contextul unei revizuiri fundamentale a bugetului Uniunii Europene să Uh, aibă o viziune radicală în ce privește proiectarea programelor de uh, cheltuieri în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, vă mulțumim, vă mulțumim pentru acest rezumat foarte precis și foarte succint. Prezentarea dumneavoastră atât de succintă ar trebui să fie un exemplu pentru noi toți. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Doamnă Hübner, vă rog. Uh, <clears throat> Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, membri ai Curții de Conturi, domnilor și domnilor, aș dori să încep prin a-i mulțumi doamnei Caliulait pentru uh, prezentarea sa foarte echilibrată. Curtea de Conturi a recunoscut îmbunătățirile aduse și a văzut că acest lucru a dus la o scădere a ratei de erori. Comisia a arătat că își asumă responsabilitatea de gestiunea bugetului foarte serios. Ne-am luat acest angajament politic anul trecut datorită mesajelor clare pe care le-am primit de la Comisia dumneavoastră în descărcarea pe anul 2007, că doreați acțiuni Uh, hotărâte pentru această zonă a politicii și sperăm că vom uh, că ne-am achitat de această obligație. Se arată că 37 de acțiuni au fost îndeplinite și comisia a fost riguroasă în uh, gestiunea acestor politici. Am avut câteva decizii pentru suspendarea formală a plăților. În 2007 a existat o singură decizie de suspendare pentru corecțiile financiare. Comisia a adoptat 26 de decizii, comparativ cu 16 în 2007 și corecțiile pentru 2007 pentru ERDF, CSF și Fondul de Coeziune sunt 1,5 miliarde și ajung la 1,5 miliarde de euro o creștere de 5 ori comparativ cu 2007. Acum pregătim uh, mai mult sau mai puțin 2,8 miliarde de euro. Au existat și erori identificate de OLAF sau de Curtea de Conturi, însă 80% dintre corecțiile făcute sunt uh, ca urmare a activității Comisiei raportul curții uh, ne dă vești bune. Există o evaluare mai bună globală a acestor sisteme de supraveghere și sistemele comisiei au primit uh, calificativul galben, adică parțial eficiente și nu calificativul roșu de până acum. De asemenea, există o evaluare pozitivă a sistemelor de gestionare și control din 16 programe auditate de către curte, doar în cazul a trei programe sistemul a fost considerat ineficient. În 2006 am avut 13 din 19 proiecte care au fost eh, sisteme care au fost considerate ineficiente procentul de programe fără erori a crescut cu 13% comparativ cu 2007. Curtea dă o notă mai bună activității directoratelor generale din comisie, ceea ce înseamnă că nu există diferențe majore între evaluarea făcută de comisie și de către Curtea de Conturi. Astfel, vedem că eforturile Comisiei din ultimii ani, prin audituri și prin planuri de acțiune financiară, au început să dea roade. Dar subliniez din nou că rata de eroare de 11% este încă prea mare. Cum se va asigura Comisia în viitor că îmbunătățirea sistemului se va transpune într-o rată vizibilă, vizibil mai mică de eroare? Avem mai multe acțiuni. În primul rând, avem o abordare foarte dură în legătură cu suspendarea corecțiilor financiare, ceea ce le permite statelor membre să introducă controle primare mai eficiente. În al doilea rând, uh, măsurile pentru 2007-2013 vor intra în vigoare și vom asigura un pro, o uh, verificare mult mai strictă pentru anul 2006-2007 statele membre, în al patrulea rând, vor avea reguli noi pentru liniile directoare de buget. De asemenea, pot să vă asigur că Comisia conlucrează în mod activ cu statele membre care au fost de acord să înainteze voluntar declarații naționale. Acest angajament din partea statelor, statelor membre poate să fie un lucru care să ducă lucrurile înainte. În al treilea, al cincelea rând, am uh, introdus uh, o măsură generală de simplificare pentru că există un consens larg că nivelul complex al regulamentelor duce la o rată mai mare de erori. Există și alte simplificări care pot fi implementate pe termen scurt, însă Comisia se va împotrivi oricăror schimbări care să scadă controlul în perioada 2007-2013. În legătură cu problema riscului tolerabil, această problemă este foarte actuală în domeniul turismului, pentru că acolo există un risc inerent datorită caracterului pe termen lung al investițiilor cu o gamă largă de operațiuni la nivel național. În al doilea rând, politicile anuale de control al cheltuielilor înseamnă că nivelul anual de cheltuieli este mai mare și va duce la un nivel mai mare de erori la încheierea programului. Pentru a încheia, domnule președinte, stimați membri, politica de coeziune este una cheie a Uniunii Europene și a, rolul acesteia a fost subliniat recent prin rolul în pachetul economic. Vom de aceea, consolidarea controlelor și reducerea erorilor este foarte important. Cu susținerea comisiei dumneavoastră, comisia a adoptat măsuri stricte pentru adoptarea platului de acțiune care a dus la măsuri clare și vom continua să facem acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă comisar. Înainte să dăm cuvântul raportorului, dați-mi voie să vă spun că sunt deosebit de încântat de faptul că domnul Ulbricht se află de asemenea alături de noi. De asemenea și coordonarea, coordonatoarea din partea grupului socialist în Comisia pentru Politica Regională se află alături de noi, așadar dezbaterea noastră are un, o substanță și mai mare. Așadar, după cum spuneam, domnul Odi, raportorul nostru, va lua cuvântul acum. Te rog, Jean-Pierre. Merci. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, vreau să mulțumesc doamnei comisar pentru precizările pe care le-ați adus în uh, preambulul întâlnirii noastre de lucru. De asemenea, aș vrea să mulțumesc doamnei Calen Iulet uh, pentru prezentarea sa, pentru raportul său, care ne permite să avem acest schimb de opinii. Aș vrea să spun colegilor că din uh, pentru că unul dintre prietenii mei a decedat uh, și trebuie să particip la funeralii, va trebui să plec de la această întâlnire. Voi fi reprezentat de un coleg. Vreau să vă întreb totuși, doamnă comisar, câte plăți faceți din ansamblul uh, politicilor de care sunteți responsabilă, pentru că e vorba de agricultură, că după agricultură, politica de coeziune este a doua politică importantă a Uniunii. Câte plăți faceți pe an? Deci nu suma totală, ci numărul plăților. Aștepta, uh, să vă răspund acum? Uh, aș, vă pot spune că, în general, Comisia face o medie de trei plăți interimare per program pe an, deci aproximativ 1600 de plăți. Și aceste plăți reprezintă rambursări uh, pentru proiecte deschise și aș zice că nu știu numărul exact. E imposibil pentru noi să știm numărul exact, dar pentru Fondul European de Dezvoltare considerăm că numărul total e undeva pe la 700 de mii, dacă ne gândim mai ales la dimensiunile uh, proiectelor. Poate colegi de la DG Employment uh, au un răspuns mai detaliat. Deci dacă am înțeles bine, 700 de mii de plăți pe an? Dacă îmi permiteți, o să-l rog pe uh, colegul meu, directorul Martin, să răspundă mai în detaliu. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia face plăți interimare către statul membru uh, pe fiecare program în parte. Deci, așa cum a spus doamna comisar, în medie uh, primim uh, trei uh, cereri de plăți intermediare pentru fiecare program în fiecare an. Și din moment ce există 545 de programe pentru toate fondurile structurale, asta înseamnă că într-un an Comisia face aproximativ 1600 de plăți interimare către statele membre, către programe. Dar în spatele acestora se află toate, programele, toate proiectele individuale din programe. Deci, practic, plățile pentru, uh, către statul membru reprezintă rambursări pentru proiectele individuale. Deci noi, la nivelul Comisiei, nu avem detalii în legătură cu toate proiectele, pentru că aceste lucruri se întâmplă la nivelul statului membru în cadrul programului, dar estimăm pentru uh, Fondul European de Dezvoltare că ar exista cam 700.000 de proiecte în total, și în fiecare an cam jumătate dintre ele ar fi deschise iar în cazul uh, uh, fondului european chiar și mai mult. Uh, deci în spatele acestor plăți făcute în fiecare an se află rambursări către probabil aproximativ un milion de proiecte. Mulțumesc, domnule director. Faceți plăți către statul membru, dar statul membru plătește în contul noastră al comisiei pentru că este o gestiune comună. Vreau acum să întreb uh, Curtea de Conturi dacă estimează că controlul de 180 de plăți pe baza căruia a făcut uh, această opinie se pare suficient uh, din punct de vedere al formelor normelor internaționale de audit. Dacă e suficient acest număr. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți să răspund și eu foarte tehnic, Conform modelului de asigurare al uh, curții, un eșantion de 180 uh, pentru o, o analiză pe două stagii este necesar pentru a avea nivelul de încredere că dacă avem un nivel zero de eroare în acest eșantion, atunci curtea poate ajunge la o opinie pozitivă și poate declara că toate plățile sunt corecte. Așa, asta este decizia modelului de asigurare în ce privește dimensiunea eșantionului. Dacă sunt, totuși suntem convinși din experiențe anterioare că rezultatul e posibil să fie negativ, atunci uh, putem uh, încerca cu, să ajungem uh, la estimarea cele mai, uh, cele mai probabile erori. Deci cu 180 de controle suntem 95% încrezători că am ajuns, la, am ajuns la rezultatul uh, corect. Aceasta este metodologia stabilită de standardele internaționale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamna Rilad. Vreau să revin acum la procedura raportului trimestrial uh, privind planul de acțiune pe care ni l-ați prezentat, doamnă comisar. Așadar, în ce privește rata de eroare, care a fost de 12% pentru 2006, anul acesta este de 11%. Care este părerea noastră generală privind efectul planului de acțiune? Va antrena acesta o scădere reală a acestei rate și ce credeți? Care e părerea noastră personală în ce privește estimarea curții, Curtea face o estimare de 11% a sumelor rambursate care n-ar fi uh, corecte. Deci ce, ce credeți despre această apreciere a, uh, a curții de audit pe baza eșantionului de 180 de plăți controlate? Comisarul Hubner, uh, Comisia consideră că nivelul de 11%, nivelul de eroare de 11% este inacceptabil, de aceea suntem angajați să-l reducem și am adoptat planul de acțiune cu scopul specific de a ne concentra asupra unei serii de acțiuni care, în cele din urmă, să ducă la o scădere a ratei de eroare și am exprimat acest lucru foarte clar în uh, uh, în prima mea intervenție, că am uh, realizat anumite rezultate din uh, acest plan de acțiune și evoluăm către, scopul, către atingerea scopului strategic de reducere a ratei de eroare. Aș spune că în acest stadiu cunoaștem principalele tipuri de eroare și, prin urmare, putem să ne concentrăm acțiunile pentru a le rezolva. De exemplu, procedurile de achiziții publice, care reprezintă un uh, domeniu unde apar uh, erori majore, la nivelul statelor membre, la nivelul uh, de politică. Am uh, organizat seminarii pentru a crește nivelul de înțelegere a, a condițiilor și a cerințelor. Uh, am cerut statelor membre să facă și ele mai multe eforturi în ce privește trainingul la nivel local și regional în această direcție. Am recomandat de asemenea statelor membre să aplice un nivel similar de uh, corecții financiare uh, pentru nereguli cu nivelul uh, pe care îl are Comisia în urma propriilor sale audituri și de asemenea am căzut de acord cu uh, Curtea de Conturi că sursa majoră și practic nivelul uh, cel mai important unde se întâmplă erorile este cel al uh, management, managementului cotidian al uh, managementului controlelor cotidiene. Uh, și acesta este un aspect uh, important. Am avut o serie de audituri uh, țintite pe instituțiile de audit și seminarii, nu doar pentru uh, unitățile de management, dar și pentru instituțiile de certificare. Am avut un mesaj foarte util din partea domnului Beș la acest seminar și Știm că aceste erori implică încălcarea condițiilor de finanțare a proiectelor și unele dintre acestea sunt erori serioase, grave, dar aș spune că nu se poate vorbi de dispariție de fonduri. Doar în două din cele 180 de proiecte pe care curtea le-a auditat a existat suspiciune de fraudă și probabil știți că cifrele OLAF estimează nivelul de fraudă suspectată la 0,31% uh, pe toate angajamentele în cheltuielile de acțiuni structurale. Și e important uh, să știm și că în realitate probabil cifra scade și mai mult în, ca, în cazurile, în ce privește cazurile reale. Așadar, în ce privește planurile de acțiune, am uh, întreprins toate aceste acțiuni concentrate pe zonele de risc, pe zonele care ne preocupă cel mai tare și credem că aceste acțiuni vor uh, mobiliza statele membre să aprofundeze la rândul lor, rândul lor acest tip de acțiuni și de activități și de asta mă face încrezătoare că vom continua să contribuim la o scădere suplimentară a ratei de eroare. Mulțumesc, doamna comisar. Așadar, rețin uh, din răspunsul dumneavoastră faptul că dumneavoastră considerați că 11% este o rată inacceptabilă pentru că e prea înaltă, dar sunteți de acord cu această constatare, sunteți de acord cu faptul că 11% din suma totală rambursată n-ar fi trebuit rambursată și, sigur, cu toate eforturile pe care le faceți noastră și serviciile dumneavoastră pentru a reduce această rată de eroare și cu concluzia că frauda este aproape, în practic, inexistentă, așa cum am văzut din uh, prezentarea generală a raportului Curții de Conturi. Întrebarea noastră privind uh, rezumatele anuale în uh, descărcarea pe 2006 și vreau să-l uh, salut pe colegul Jorgensen care a fost raportor pe descărcarea de, pe 2006. Atunci Parlamentul a cerut dacă a existat o evaluare a ansamblului uh, rezumatelor anuale pentru agricultură, politici structurale și pescuit. Vreau să știu dacă această evaluare a fost făcută dacă intenționați să o faceți și dacă considerați că aceste rezumate anuale, așa cum sunt prezentate acum, aduc realmente o valoare adăugată în procesul de ameliorare a gestiunii fondurilor europene. Sorry. We have been working with... Deci, am lucrat cu statele membre în uh, ultimii doi ani pentru a ne asigura că se acordă rezumate anuale și prima dată au fost furnizate anul trecut. Anul acesta am uh, emis o nouă notă uh, cu instrucțiuni pentru a îmbunătăți calitatea și utilitatea rezumatelor naționale pentru a ne asigura că sunt coerente, comparabile și mai utile pentru statele membre, pentru noi, pentru Comisie, dar de asemenea și pentru Parlament și Curtea de Conturi ca sursă de informații. Poate vă aduceți aminte că nu a fost un exercițiu ușor, pentru că în 2007, atunci când am crezut că am obligat statele membre să se achite de această obligație, a fost uh, o reacție foarte negativă inițială a statelor membre și în uh, Consiliu, statele membre se plângeau că decizia în legătură cu regulamentele financiare nu acoperă e, perioada 2006 și nu obligă statele membre să furnizeze rezumate anuale. Însă, după mult, multă muncă din partea Comisiei, toate statele membre, în afară de unul, trimiseseră rezumate anuale care acopereau cerințele minime. Aceasta a fost uh, problema pentru noi, pentru că noi credem că putem primi de la statele membre rezumate mult mai detaliate, cu o analiză mult mai profundă din punct de vedere al factorilor din spatele acestor controle, nu doar pur și simplu o listă a controlelor făcute în această perioadă. De aceea, acea, în această notă de instrucțiuni revizuită, am uh, rugat statelor membre să pună accentul mult mai mult pe aceste rezumate și să le includă în rapoartele anuale. Uh, rezumatele anuale nu trebuie să fie doar o compilație a informațiilor existente, și directorul nostru a scris recent statelor membre și le-a cerut să facă acest lucru, pentru ca acest an să nu primim doar o compilație a informațiilor existente, ci și o analiză a felului în care funcționează sistemul în fiecare stat membru, pentru a avea și un diagnostic al problemelor și soluțiile care să descrie practicile statelor membre și de asemenea o declarație în legătură cu gradul de asigurare pe care statele membre pot să îl aibă. Lucrăm cu statele membre pentru a îmbunătăți calitatea și utilitatea acestor rezumate. Vă mulțumesc, doamna comisar. Mai concret, în legătură cu situațiile critice dintr-un anumit, din anumite state membre. În raportul dumneavoastră de sinteză din 2007 al Comisiei, care seamănă destul de mult cu cel din 2006, directorul general pentru politicile regionale, pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, a făcut a avut rezerve în legătură cu 10 state membre și anumite probleme și anumite programe interreg. Iar acum există rezerve pentru 5 state membre. Dumneavoastră adăugați că au fost luate mai multe măsuri în 2007 și la începutul lui 2008 pentru a clarifica problemele de gestiune uh, împărțită cu statele membre, gestiune comună cu statele membre. Pentru statele membre, pentru care dumneavoastră și Curtea de Conturi ați introdus uh, o anumită preocupare, cum ați acționat, acționat, pentru că ne preocupă calitatea mediocră a gestiunii comune din punctul de vedere al rezultatelor de audit și ne preocupă în fond această funcționare a gestiunii comune. Voi cere directoarei Ane să înceapă să răspundă, directorului să înceapă să răspundă la această întrebare. Vă mulțumesc. În primul rând, modalitatea principală prin care utilizăm auditurile în planul de acțiune este o acțiune a trage și împinge. Cum tragem? Ceea ce am încercat să facem în ultimii doi ani a fost să informăm statele membre în legătură cu ceea ce se cere prin legislație și să explicăm cum, aceste, cum pot fi îndeplinite aceste cerințe. Prin partea de împingere am schimbat multe abordări în 2007 ca urmare a discuțiilor de anul trecut și am avut o abordare diferită în legătură cu suspendarea și corectarea plăților, unde am acționat mult mai rapid decât înainte, lucru care se reflectă în cifrele pe 2008. În ceea ce privește munca noastră de audit intern, încercăm să focalizăm această muncă pe autoritățile de gestionare unde vedem riscurile cele mai mari pe baza informațiilor pe care le primim de, de la diversele părți din auditurile noastre, uh, din auditurile curții de conturi și din alte informații, încercăm să focalizăm munca noastră pe acele puncte unde există riscurile cele mai mari. Această strategie care a fost consolidată în 2008 trebuie are impact, însă rezultatele nu se văd încă. Așteptările mele personale sunt ca în ceea ce privește perioada 2000-2006 ar trebui să vedem o îmbunătățire la nivelul închiderii programelor care acum începe și intenționăm să prezentăm Parlamentul, Parlamentului estimările noastre proprii în legătură cu riscul rezidual după încheierea programelor. În mod normal, după încheiere, riscul rezidual trebuie să fie clar mai redus decât ratele pe care le vedem astăzi. În ceea ce privește perioada 2007-2013, sperăm să vedem Uh, că abordarea mult mai riguroasă care este acum inclusă în regulamente, uh, ne așteptăm ca controlele progresive din 2007-2013 să arate că pentru majoritatea plăților rata erorii va scădea. Aceasta va, acesta va fi criteriul principal cu care vom măsura succesul activității noastre. Dori să adaug și eu că am luat două acțiuni pentru a îmbunătăți situația în statele, statele membre. O acțiune din partea Comisiei este efortul de a crește numărul de state membre cu care am semnat contracte de încredere. Până acum Austria, Danemarca, Slovenia, Estonia, de asemenea și Ciprul. Sperăm că mai vom mai semna încă două contracte cu Danemarca și Regatul Unit. Acest, această acțiune duce spre o îmbunătățire generală în coordonarea muncii de audit și creează un sistem de proceduri reper pentru acele state membre care nu doresc să semneze un contract. După cum știți, acesta, acest contract este valabil pentru perioada de programare 2006 și facilitează încheierea programelor, însă pentru noua perioadă 2007-2013 un element cheie al inițiativei a fost inclus în regulament. Acest lucru va continua să aibă un impact prin regulament. A doua remarcă este că toate acele inițiative legate de linii directoare și de formare am început uh, pentru 2007-2013 cu mult, mult mai devreme decât înainte de această perioadă și am acordat note de consiliere statelor membre pentru cele 27 de autorități de certificare, de asemenea astfel de note de consiliere în legătură cu auditul și pen, pentru eșantionare pentru 2007-2013 în legătură cu plățile unice pentru fondul social și de asemenea pentru am uh, promovat formarea Uh, pentru îmbunătățirea controlelor la primul nivel, la care formări au participat 500 de oameni. De asemenea, incităm statele membre să contribuie și ele la procesul de îmbunătățire a controlelor. Nu mai este doar responsabilitatea comisiei. Am reușit să aducem de partea noastră și statele membre ceea ce uh, este un potențial de progres și în viitor. Vă mulțumesc. Uh, în legătură cu plățile uh, nemeritate făcute în urma unor erori, care este rata de recuperare? Pentru că apare riscul ca contribuabilul să plătească de două ori, odată la bugetul comunitar și a doua oară ca contribuabil în statul membru pentru a rambursa aceste sume necuvenite. Voi uh, începe mai întâi de toate prin a vă spune că, bineînțeles, uh, sunteți familiarizați cu instrumentele de suspendare și cu uh, corecțiile financiare de care dispunem. Aceste instrumente sunt uh, esențiale pentru, uh, în scopul protecției bugetului Uniunii Europene, însă în același timp acestea reprezintă un stimulent pentru îmbunătățirea sistemelor de gestionare în statele membre. În 2008, după cum am spus deja, Comisia Europeană a raportat uh, corecții financiare pentru Fondul Regional de Dezvoltare, pentru Fondul European de Dezvoltare, pentru Fondul Social, etc., ca urmare a rapoartelor primite din partea Curții de Conturi, ca urmare a auditelor demarate de această Curte de Conturi. Bineînțeles, au existat și audituri făcute de comisie și, prin urmare, um, succesul a fost unul uh, la unul uh, ad- în adevăratul sensul, a, sens al cuvântului. În 2008 am uh, suspendat, asemenea, ca urmare a acestor informații, o serie de uh, servicii financiare. Așadar, Comisia își face munca, însă, bineînțeles, statele membre sunt obligați sunt obligate să recupereze uh, sumele încazate pe nedrept, în cazul în care lucrul acesta este posibil. Din păcate, Auditul ne arată că statele membre fac într-adevăr uh, lucrul acesta în momentul în care erorile se datorează beneficiarilor. Însă există cazuri în care erorile se datorează unor uh, greșeli săvârșite de administrațiile locale, de administrațiile uh, naționale. Există diferite greșeli la nivelul uh, sistemelor de gestiune la nivel național și nu pot fi puse pe seama uh, beneficiarilor. Prin urmare, respectivele sume nu pot fi recuperate din partea beneficiarilor, ci bugetele naționale sunt uh, nevoite să acopere toate aceste sume. Avem o serie de date financiare pe această temă și uh, colegii mei vi le pot pune la dispoziție, însă în uh, acțiunile care au uh, uh, urmat aceste informații primite prin intermediul proceselor de audit, am uh, demarat aceste acțiuni de oprire, suspendare a plăților și prin urmare sperăm că toate plățile efectuate pe nedrept vor fi într-adevăr recuperate. Mulțumesc, doamna comisar. Înainte de a avea o întrebare de concluzie, o întrebare în legătură de, cu simplificarea Există o anumită complexitate a regulamentelor europene și care este părerea dumneavoastră în legătură cu simplificarea necesară a regulamentelor și când va fi implementată această simplificare pe care o cere și Curtea de Conturi și Parlamentul. Cred că vorbesc uh, în numele tuturor colegilor din comisie care sunt implicați în uh, această gestiune comună a acțiunilor structurate, spunând că cu siguranță trebuie să fim de acord cu Curtea de Conturi și cu Parlamentul când vine vorba de simplificare. Simplificarea poate contribui la reducerea riscului uh, apariție unor astfel de erori comise de beneficiari. Însă, în același timp, poate, po, poate reduce povara administrativă pe care trebuie să o suporte beneficiarii la nivel național. În cadrul comisiei am depus un efort considerabil pentru promovarea tuturor ideilor de simplificare care ar putea fi implementate la nivel național. Suntem de părere că ceea, toate reglementările care sunt create la Bruxelles sunt mult mai complicate decât reglementările care ar putea fi făcute pe plan național. În 2013 uh, am încercat uh, să vom încerca să introducem o serie de simplificări la nivelul utilizării fondurilor structurare. Bineînțeles, cu toții suntem conștienți de faptul că potențialul este mult mai mare. În noiembrie, în momentul în care în cadrul comisiei am uh, decis să, să folosim politica de coeziune pentru a sprijini planul de relansare economică, am propus de asemenea și o simplificare a sistemului și a modului în care fondurile pot fi utilizate. Această simplificare, această propunere este cunoscută deja Parlamentului pentru că am discutat deja cu Comisia Regii. Am uh, încercat încă din decembrie să ne ocupăm de aceste uh, dezbateri, uh, dezbaterile continuă în momentul de față, cu dezbaterile între Comisie și Parlament și, dacă totul merge bine, până la finele lunii martie vom uh, reuși să ajungem la o simplificare concretă a Fondului Social și Fondului de Coeziune. În momentul de față, Comisia încearcă să facă absolut tot ce îi stă în putere, bineînțeles cu sprijinul Parlamentului, pentru ca toate aceste modificări, toate aceste simplificări importante pentru IMM-uri în special, să fie într-adevăr implementate de către statele membre cât mai curând cu putință. Prin urmare, suntem convinși că simplificarea are o importanță imensă. Ce aș vrea să accentuez orice fel de simplificare la nivelul uh, sistemului de gestiune și de control nu trebuie să submineze sistemul de control bugetar. Merci, Madame Cousia. Pas d'autres questions. Vă mulțumesc. Nu mai am întrebări de ordin tehnic. Vreau să întreb uh, doamna comisar în legătură cu sentimentul ei general, dar după întrebările din partea colegilor noștri. Domnul Jorgensen, vă rog, luați cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, doamnă Hübner. Sper că anul acesta procesul va fi unul mai uh, facil mai facil decât a, cel de anul trecut. În orice caz, situația este mai dificilă anul acesta. Și asta deoarece unele dintre reformele pe care le-ați decis dumneavoastră în urma presiunilor exercitate de către Parlament au uh, fost uh, abia demarate în anul 2008. Prin urmare, efectele acestora nu vor fi vizibile prea curând. Bineînțeles, când vorbim despre reformele stabilite în 2007, situația este aceeași. Însă, până acum, rezultatele pe care le-ați prezentat nu doar astăzi, ci și cu alte ocazi, ocazii, sunt mai mult decât pozitive. Mă refer în special la uh, suspendările plăților uh, ne dăm seama că situațiile s-au, situația s-a schimbat în comparație cu anii trecuți. Multe dintre lucrurile pe care le-ați implementat deja dau roade. După cum spuneam, deocamdată este prematur să tragem concluzii, pare, părem să mergem în direcția cea bună, însă cu toate acestea trebuie să fim precauți, să așteptăm uh, ce se va întâmpla anul, trecut, anul viitor, trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile. Asta pentru că, bineînțeles, multe dintre lucrurile pe care dumneavoastră le implementați acum își vor arăta rezultatele abia în anii următori. Însă dați-mi voie să vă adresez o întrebare. Contractele de încredere. Anul trecut aveam impresia că în mijlocul, vă aflați în mijlocul procesului de negociere și finalizare a acestor contracte cu majoritatea statelor membre. Acum aflu că doar câteva state membre au uh, semnat aceste contracte. Dați-ne, vă rog, informații mai concrete cu privire la situația existentă. În al doilea rând, ceea ce privește controlul asupra beneficiarilor uh, finali. Ceea ce ne-ați spus astăzi m-a făcut să cred uh, că nu aveți un audit complet, că este imposibil uh, să aveți informații clare cu privire la beneficiari. Îmi dau seama că există o mulțime de proiecte um, și asta uh, vă complică munca, deși regulamentul financiar ar trebui să asigură obținerea de informații rapid. Să începem cu um, acordurile de încredere. Cred că a existat o neînțelegere. în niciun punct din trecut nu ne-am aflat aproape de încheierea acestor discuții cu toate statele membre. Însă pentru a spune lucrurile pe, lucrurilor pe nume, am semnat acordul de încredere pentru fondul de coeziune în unele cazuri și pentru fondul de dezvoltare. cu Austria, Irlanda, Danemarca, Portugalia, Slovenia, Estonia, Cipru și Regatul Unit. Așa, dar aceasta este situația în ceea ce privește fondul uh, social. Însă acestea um, caracterizează doar perioada 2000-2006, pentru că pentru următoarea perioadă am uh, inclus aceleași uh, uh condiții uh, precum cele stipulate în uh, regulament. Așadar, aceasta este starea de fapt în momentul de față. În ceea ce privește beneficiarii, avem o mm, inițiativă. Bineînțeles, acum avem această inițiativă privind transparența care a fost lansată, dacă nu mă înșel, în urmă cu 2 ani, pentru perioada 2007-2013. Le-am cerut tuturor statelor membre să publice pe site-urile uh, lor naționale lista întreagă a beneficiarilor și comisia trebuia să creeze o legătură între site-ul său și site-urile naționale. Încercam, bineînțeles, să protejăm datele, uh, diferitele, diferențele existente între, între nivelul de protecție al datelor uh, la, pe plan european și pe plan național sunt mari și tocmai de aceea am uh, decis să facem această legătură. Avem uh, o serie de informații publicate pe site-ul nostru cu privire la diferitele țări, regiuni. Am publicat uh, informații cu privire la diferitele acțiuni și de asemenea am făcut legătura cu alte uh, site-uri ale autorităților naționale și trebuie să spun că majoritatea statelor au publicat astfel de informații. Există, cred că, doar două uh, state membre, sau cel puțin până acum câteva zile, doar două state membre nu au publicat aceste informații și câteva regiuni din diferite state membre. Însă colaborăm cu respectivele state membre, Asta pentru a umple toate golurile existente. Și sunt uh, încrezătoare că vom avea o listă completă a beneficiarilor, însă doar pentru perioada 2007-2013, după cum spuneam. Just, just a follow-up on, on... O întrebare suplimentară aici. pentru că nu pretind că am făcut eu însumi un studiu științific, dar mi se pare că diferențele dintre datele care diferențele dintre date sunt uh, realmente foarte mari și pentru ca publicul să poată folosi aceste informații, trebuie să existe un anumit standard și trebuie să existe posibilitatea de a compara aceste date diferite de la țară la alta. Și poate puteți să ne spuneți cum uh, intenționați să realizați acest lucru din moment ce de câțiva ani uh, noi tot cerem acest lucru Comisia de Control Bugetar și sigur, poate nu chiar acum, dar în scris, dacă puteți să ne spuneți ce țări nu v-au uh, oferit uh, încă informațiile și linkurile de care aveți nevoie. Vă mulțumesc pentru uh, că mi-acordați permisiunea să vă răspund în scris la această întrebare, dar vreau să spun că în ce privește reglementarea există un standard minim pentru statele membre, standard care trebuie respectat în uh, momentul în care sunt oferite aceste liste cu beneficiarii finali. Serviciile au lucrat uh, în ultimii doi ani au încercat să încurajeze statele membre să treacă dincolo de aceste minime de informații cerute, de să, să ofere mai multă informație și încurajăm statele membre în toate întâlnirile pe care le avem și în negocierea programelor să dea mai multă vizibilitate programelor și de asemenea politicile să fie mai vizibile, mai cunoscute cetățenilor. Și apoi, evident, aș vrea să subliniez că foarte util în acest context este faptul că în reglementarea pentru 2007-2013 am subliniat mult mai puternic uh, importanța programelor de, planul, planurilor de comunicare ale fiecărui program operațional. Există o cerință de pregătire a strategiei de informare, a strategiei de comunicare. Trebuie să uh, există de asemenea cererea de a, cerința de a avea, condiția de a avea Uh, activități de informare în fiecare an. Așadar, această combinație între mai multă vizibilitate mai multă, și mai multă comunicare generează mai mult interes față de politici din punctul de vedere al beneficiarilor. Și, de asemenea, trebuie să luăm în considerare și uh, atitudinea transparentă a Comisiei și publicarea list, uh, legăturilor, linkurilor acestei liste deci cred că toate aceste lucruri uh, uh, dau mai multă forță inițiativei de transparentizare și de comunicare și în ce privește planurile suplimentare pe care le avem, pot să vă spun că munca noastră cotidiană pe care o facem de a încuraja statele membre de a le reaminti că e nevoie să aibă o informare de mai bună calitate, au, toate aceste eforturi au un efect. N-am discutat încă problema, dar cu siguranță în curând vom face prima evaluare a situației în care ne aflăm, vom trage anumite concluzii și vom vedea ce acțiuni suplimentare sunt necesare. Dar prin întâlnirile ofițerilor de comunicare, pentru că există această rețea a ofițerilor de comunicare de la fiecare program, uh, care se întâlnesc în mod regulat, schimbă mesaje și noi le transmitem tot timpul faptul că trebuie respectate toate regulile privind uh, transparența. Nu știu dacă colegii mei mai vor să mai adauge ceva. Nu, vreau doar să subliniez ce a uh, menționat doamna comisar. Efortul nostru principal în uh, anul trecut și în a doua parte a anului 2007 a fost să determinăm statele membre și regiunile să transmită cifrele. Asta însemna foarte multe investiții, foarte mult efort. Nu am ajuns uh, la un rezultat complet, 100%. Vă vom da lista regiunilor care nu au comunicat aceste lucruri deocamdată, dar cred că am făcut progrese. Și acum vin al doilea pas, și anume cum ne asigurăm că informația disponibilă este mai bine folosită și uh, trebuie să ne uităm la două lucruri și trebuie să le evaluăm. Primul, Putem face ceva? Ce putem face pentru a face aceste cifre mai comparabile și mai structurate? Asta ar fi o chestiune extrem de dificilă, dar trebuie să o examinăm și al doilea lucru pe care am vrea să-l vedem și le cerem și statelor membre să facă acest lucru în propriul lor interes, este ca, dincolo de cifrele acestea care ar trebui să fie comparabile, să existe mai multă informație calitativă referitor la proiectele care se fac cu acești bani pentru beneficiari. Frau Gresle. Doamna Gresle, domnul Mulder, domnul Ayala, domnul, doamna Iucceva și doamna Crane se află pe lista vorbitorilor, doar ca să știți. Vă rog să luați cuvântul doamna Gresle. Vă mulțumesc foarte mult cu, cele spuse, cu privire la cele spuse de domnul director general. Nu pot să spun decât e vina dumneavoastră. Parlamentul a votat o uniformizare, o armonizare a acestor informații, însă Comisia a respins această decizie a Parlamentului. Dacă această decizie ar fi fost acceptată, atunci cu siguranță situația ar fi mai bună. Ceea ce uh, se întâmplă astăzi, situația de astăzi, uh, ne umple de optimism și uh, ne face să știm ce trebuie să facem pe viitor. Răspunsurile la întrebările înscris sunt foarte interesante. Am primit o listă cu uh, statele și uh, informațiile referitoare la fiecare stat în parte și tocmai de aceea trebuie să îmi exprim recunoștința. Spania însă este oaia neagră. Peste 50% din corecturile financiare se înregistrează în Spania. Și uh, întrebarea mea, cine, uh, ce veți face împotriva Spaniei? Aceeași situație se întâmplă și în Grecia, în domeniul agrar. Care sunt premisele folosite în, uh, în cazul, care vor fi folosite în cazul Spaniei și în cazul Greciei, bineînțeles? Să-și weiterfragen oder? Credeam că voi primi imediat răspunsul, însă îmi voi continua întrebarea. Încă două comentarii. Am cerut permanent ca cei care cauzează problemele la nivelul fondurilor structurale să fie tratați într-o altă manieră decât ceilalți. Spania, clar, în vârf, urmată de Italia la ESF, știu că nu este domeniul dumneavoastră de uh, competență, și urmează Regatul Unit. Cele trei state au uh, atras 90% dintre uh, corecturile financiare executate. Întrebarea mea, nu ar trebui să facem un rating al tuturor organismelor care efectuează plățile? Pentru că consider că toate statele membre suferă în cazul în care oile negre sunt tratate la fel ca și statele care au acționat într-o manieră corectă. Ce veți face cu Spania și ce se întâmplă cu rankingul uh, organismelor care efectuează plățile? Sau când se va uh, face un astfel de rating? Mai apoi, la ajutoarele de preaderare, avem o serie de, pro- de probleme în Bulgaria și în România ambele state se includ din ce în ce mai bine în fondurile structurale și vrea să știm care, sunt, care este abordarea Comisiei. Ce face Comisia pentru a înarma statele în chestiune pentru folosirea acestor fonduri enorme care le stau la dispoziție, astfel încât să nu ne confruntăm în viitor cu diferite probleme și să nu închidem robinetul în cazul în care cele două state nu uh, se conformează. În ceea ce privește planul de relansare economică, ce efect au uh, aspectele incluse în acest plan asupra cotei de erori? Și, de asemenea, care sunt, după părerea dumneavoastră, punctele slabe uh, care sunt punctele în care puteți spune că bine abordarea este bună sau, ba, din potriva, abordarea este proastă? Cred că aceasta ar fi o bună temă de discuție pentru astăzi. Vă mulțumesc! On, I mean, I, maybe would like to start with... Poate doriți să începem cu Nicolas Martin, apoi cu domnul director Hane și după aceea vă răspund eu. Mulțumesc! Pentru a mă întoarce la prima problemă care era legată de Spania și dacă îmi permite să vă dau mai multe informații referitor la acțiunile Comisiei. Așadar, vorbim din punct de vedere al Fondului de European de Dezvoltare și Fondului de Coeziune. Am uh, acționat pentru a îmbunătăți sistemele în Spania de câțiva ani deja prin uh, implementarea monitorizării unui plan de acțiune al uh, autorităților spaniole. S-au făcut progrese în unele cazuri și acum putem spune că pentru un număr de regiuni sistemele funcționează în mod adecvat, dar din cauza eșecurilor unora dintre instituțiile intermediare responsabile, s-au luat decizii de suspendare de către Comisie în noiembrie 2008 și aceste decizii afectează nouă instituții intermediare importante, Așadar, aceste instituții au obligația, prin suspendare, să facă o serie întreagă de acțiuni de control suplimentare pentru a rezolva neregulile și dacă nu fac asta, atunci Comisia va trece la următoarea fază prime să aplice corecții financiare. Deci considerăm că suntem conștienți de slăbiciunile care există acolo, acționăm corespunzător și încercăm să punem lucrurile la punct pentru a ajunge la îmbunătățiri satisfăcătoare sau, dacă nu, vom aplica corecții financiare uh, autorităților spaniole pentru a rezolva orice riscuri față de bugetul comunitar. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, să adaug un cuvânt uh, la ce s-a spus despre acest exemplu spaniol, pentru că el ilustrează uh, destul de bine o parte dintre problemele cu care ne confruntăm uneori. Una dintre marile probleme pe care le-am avut în Spania și care duce la discuții cu autoritățile spaniole se referă la achizițiile publice. În trecut, autoritățile spaniole au tradus directiva, au transpus directiva uh, privind achizițiile publice în uh, legislația națională într-un mod care nu era corect 100%. Dar nimeni nu le-a spus că existau aceste nereguli și ei apoi au aplicat legislația națională. Și noi am descoperit că aceste transpuneri în legislația națională, am descoperit acest lucru în timpul auditurilor că transpunerea a fost incorrectă. Am avut discuții cu colegii de la uh, DigiMarket și uh, Problema este uh, referitoare, se referă la situații din trecut. Deci ce facem când s-a aplicat o legislație greșit transpusă? Și spun acest lucru pentru că acest exercițiu de devoalare și de Uh, umplere de rușine a vinovaților nu e un exercițiu întotdeauna ușor. Îmi cer scuze și dacă îmi permiteți câteva cuvinte despre Bulgaria și România. În primul rând, în cazul României, în ce privește fondurile structurale și mai specific uh, fondul regional, trebuie să spun că activitatea, colaborarea cu autoritățile române merge bine. Nu avem impresia că în domeniul nostru de activitate deocamdată ar fi vreo problemă majoră, dar trebuie să spun că în ce privește perioada 2007-2013 ne aflăm abia la început. Așadar, este un pic cam de vreme să tragem vreo concluzie acolo. În ce privește Bulgaria, aș spune că surprinzător chiar și aici politicile funcționează bine și cred că am văzut în cazul Bulgariei că mecanismele pe care le-am uh, instaurat funcționează într-adevăr și uh, folosesc exemplul Fondului pentru Drumuri, care a fost o sursă de corupție. Uh, momentul, în momentul în care am aflat despre această problemă, deja după o zi am fost de acord împreună cu colegii bulgari că toate plățile vor fi oprite, că nu se vor mai cere niciun fel de plăți din partea lor. Am întrerupt uh, cursul plăților și când am văzut că acesta va deveni un, un exercițiu mult mai lung decât ne-am așteptat la începutul procesului, atunci evident am lansat o procedură oficială de suspendare, urmând regulile noastre. Acum așteptăm o soluție satisfăcătoare din partea bulgară și dăm uh, tot uh, ajutorul pe care îl putem da colegilor bulgari în ce privește recomandările, dar ei sunt până la urmă cei care sunt chemați să rezolve această problemă și odată ce o vor rezolva, noi vom uh, începe verificările la fața locului pentru a ne asigura că putem relua plățile. Dar cred că acest exemplu arată că atunci când uh, devine evident că există undeva o problemă, sistemul uh, aplicat sistematic și consecvent, așa cum am făcut, cum facem acum și cum am făcut în 2008, sistemul așadar funcționează. Asta nu înseamnă că nu sunt probleme, dar înseamnă că pe baza sistemului așa cum este el până acum și cum îl putem judeca astăzi, avem uh, impresia că putem continua să lucrăm și că oricând există o problemă, plățile vor fi suspendate. Și sigur, asta are și un efect de impulsionare a statelor membre uh, Uh, în uh, ideea de a încerca să rezolve problemele și trebuie să spun că s-au făcut mari eforturi din partea Bulgariei pentru a rezolva aceste probleme. Va trebui să vedem în momentul în care vom trece la verificări dacă ceea ce s-a făcut este realmente suficient. Poate, foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, uh, spune doamna comisar, în ce privește rata de eroare în contextul planului de recuperare, pentru că acest uh, lucru ne-a atras de asemenea atenția în procesul de pregătire a simplificării. Cum spuneam și înainte, cred că dacă simplificarea făcută cu înțelepciune poate fi un factor important de reducere a ratei de eroare, pentru că reguli mai simple sunt întotdeauna mai ușor de implementat, mai ușor de înțeles. Așadar, dacă reușim să explicăm în activitatea noastră cu statele membre și cu autoritățile de management cum să fie folosite reglementările simplificate, atunci cred că vom putea contribui și la reducerea ratei de eroare. Totuși înțelegem și faptul că unele dintre simplificări uh, ar putea eventual duce și la o creștere a ratei de erori dacă acest proces nu este bine controlat, de aceea ne consultăm am discutat și cu uh, reprezentanții Curții de Audit pentru a vedea uh, dacă, uh, pentru a vedea ce opinii au experților și pentru a identifica unde se află potențialele riscuri. Însă, în procesul de simplificare, de exemplu, a crescut și accesul la asistența tehnică a biroului JASPE. Am crescut așadar capacitatea biroului care oferă asistență pentru pregătirea proiectelor majore, acolo unde probabil riscul este mai mare. Așadar, am pregătit o serie întreagă de acțiuni care să ne permită să reducem rata de eroare în, această, în acest domeniu, în această zonă. Adițional, vom, odată ce reglementările vor parcurge procesul legislativ. Vom emite de asemenea liniile directoare, notele de linii directoare le vom discuta cu uh, Comisia și deja am început întâlniri cu autoritățile de management pentru a le explica și totodată pentru a încerca să vedem unde ar uh, fi potențiale riscuri în implementarea acestor reguli simplificate. De asemenea, dați-mi voie să adaug că uh, acest întreg proces este de fapt uh, bazat pe presupunerea că, pe ipoteza că nu subminează sistemul de control și de audit și că nu produce noi riscuri uh, în ce privește controlul bugetar. Așadar, datoria noastră este să ne asigurăm că acest lucru chiar se întâmplă. În ce privește clasamentul celor care nu dau rezultate, care încalcă regulile, care contribuie așadar la rata de eroare în uh, implementarea politicilor. În ce privește această listă, trebuie să vă spun că ea nu există, că nu avem ca listă, dar informațiile sunt cunoscute la nivel public. Cred că toată lumea știe mai mult sau mai puțin unde se află, unde se produc erorile. Plus uh, că atunci când decidem strategia noastră de audit, de asemenea, pe baza experienței cu statele individuale, știm unde există zonele de risc mai mare, deci luăm și acest factor în considerare. Așadar, cred că în această relație Comisie-State membre avem suficiente informații în legătură cu zonele în care problemele sunt prezente mai des și trebuie să admit că nu ne-am gândit până acum cel puțin să facem o asemenea listă. Da, cu toții uh, vrem o listă. Cred că ăsta este sentimentul general. De asemenea, am uh, sentimentul că trebuie să fim precauți uh, când vine vorba de plăți, mai bine să le oprim mai repede, uh, decât uh, să încercăm mai apoi să le recu- recuperăm. Uh, cele spuse despre Bulgaria ne întărește această opinie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să felicit compromisia, comisia. Văd că reprezentanții comisiei sunt dispuși să răspundă tuturor uh, întrebărilor adresate de către membrii Parlamentului și asta fără a încerca să ascundă ceva. Însă procesul este îngrozitor de lent. Ne observăm uh, că la finele acestui proces, uh, totuși, erorile sau limita de eroare este de cel puțin 11% și lucrul acesta nu este de lăutat. Comisia a spus că planul de acțiune este un mare succes. 37 de măsuri uh, puse în aplicare, într-adevăr, însă, sau nu știu, poate mă înșel, însă Comisia spunea că planul de acțiune pe ansamblu este unul încununat de succes. Dacă lucrul acesta este adevărat, uh, atunci cifrele nu ne arată lucrul acesta. Însă Comisia ne spune că planul de acțiune a fost uh, încununat de succes. Și mai apoi vedem aceste cifre să mă întorc la procedura bugetară pentru anul 2009. Am avut ideea de a pune în rezervă 12% din fondurile regionale și între prima și a doua lectură Comisia putea să se adreseze statelor uh, membre și să le stimuleze să răspundă mai repede la dorințele comisiei. Mi s-a spus întotdeauna că comisia dorește mult mai mult decât uh, ceea ce a primit prin uh, uh rezumatele anuale oferite de către statele membre. Am dorit să punem acolo limita de 12%, în, cel puțin între prima și a doua lectu- lectu- lectură, pentru că astfel am ajutat, după părerea mea, Comisia și am stimulat statele membre. Am înțeles însă că Comisia se opune acestei idei. Poate Comisia confirma această informație. Iar dacă lucrurile stau așa, care este motivul refuzului? După părerea mea, este mult mai simplu să avem toate structurile necesare, clar delimitate și implementate înainte de a demara procesul. Dumneavoastră sunteți foarte mândri că ați recuperat 1,5 miliarde de euro, da, o sumă mare, e drept. Însă, să fim sinceri, întreaga birocrație care a dus la aceste pierderi, mai apoi recuperate, e drept, ar fi putut fi evitate dacă ar fi pus banii în rezervă. Știu că Gumitul, Comisia pentru Bugete nu a sprijinit ideea iterată de către uh, Comisia pentru Control Bugetar uh, însă aș vrea să aflu care este clar uh, poziția Comisiei. După părerea mea, ar fi bine ca acești bani să fie puși în rezervă, pentru că dumneavoastră astăzi, ați reușit să determinați statele membre să acționeze după cum vă doriți. Încă ceva despre România și Bulgaria acum. Dați-mi voie să spun că am votat în favoarea extinderii. România și Bulgaria au sprijinit uh, întotdeauna Uniunea Europeană. La fel și, și eu, pentru că extinderea duce la solidificarea și întărirea democrației în întreaga Europa. Însă, acum, situația ne arată că jumătate din proiectele demarate în aceste state nu funcționează tocmai bine. Uh, și mă simt indus în uh, eroare oarecum de către, de către comisie. Bine, întrebarea aceasta ar trebui să fie adresată lui Ori, Oliren. Însă, cum ne poate asigura comisia că toate promisiunile făcute Parlamentului European uh, com, com, promisiunile conform cărora toate sistemele de control sunt, funcționează bine, uh, sunt uh, de fapt uh, oarecum deșartă acum, uh, gândindu-ne la situație. În ceea ce privește situația din România și Bulgaria. Și eu vin dintr-un stat uh, nou membru. Uh, și avem și noi acum probleme în, cu fondurile preaderare acele fonduri care pot să pregătească potențialele statele, state membre pentru participarea la politici și instrumente financiare de care beneficiază statele membre. Avem același mecanism uh, ca și pentru fondurile structurale. În perioada preaderare, există și negocierile pentru stabilirea sistemelor de bună calitate și există și o perioadă uh, de implementare în practică uh, a instrumentelor ISPA și IPA. Acestea sunt primele politici care fac verificarea pe teren a politicilor statului membru, a sectorului financiar, administrativ, a măsurilor legate de piața internă, inclusiv Uh, licitațiile publice și achizițiile publice. Uh, se testează conformitatea sistemelor naționale cu regulamentele comunitare uh, și se descoperă toate ineficiențele care vor duce la neajunsuri de implementare după aderare. Aș spune de asemenea că în multe cazuri nu apăr aceste state pentru că știu că trebuie făcut totul pentru a avea o asigurare de 100% de bună funcționare înainte de aderare. Însă, dacă se există și cazuri în care se îndeplinesc toate criteriile din uh, carte, dar lucrurile nu funcționează la fel în practică. Am văzut cazuri în care o lege este uh, conformă cu legislația europeană, dar regulamentele de punere în aplicare sunt atât de complexe încât uh, actorii economici nu folosesc niciodată acest sistem și legea este încălcată prin, prin implementare. Există o muncă foarte Uh, intensă care mai trebuie făcută și uh, cei din Direcția Generală uh, Regio se ocupă cu acest lucru, cu descoperirea neregulilor din sistem care par să fie conforme cu regulamentele europene. Însă concluziile din urma aderării Bulgariei și României trebuie să fie trase și sunt sigură că Directoratul General pentru Extindere lucrează mult mai precaut acum în legătură cu uh, aspectele de conformitate ale sistemelor, mai mult, mai cu precauție acum decât în trecut. Însă niciodată nu este prea târziu și de aceea conlucrăm cu autoritățile și cu sistemele naționale din Bulgaria și România. Avem instrumente disponibile pentru a identifica toate neregulile din uh, rambursările de fonduri. Însă, bineînțeles că trebuie să primim toate asigurările înaintea aderării. Cu privire la planul de acțiune și momentul în care vom începe să vedem rezultatele sale. Acum avem multe inițiative și acțiuni referitoare la închiderea perioadei 2000-2006. Această încheiere a programelor ne permite să arătăm care a fost rata de eroare și că aceasta a scăzut în această perioadă. În 2010, când procesul de încheiere, vom putea da o uh, estimare autorităților bugetare Uh, autoritățile financiare în legătură cu riscul rezidual pentru programele 2000-2006. În acel moment ar, va fi crucial să vedem acțiunile care își au adus beneficiile și care nu și de asemenea toate acțiunile de remediere și corecțiile pe care le facem și care au fost menționate în raport Bineînțeles că trebuie să uh, eliminăm uh, cheltuielile nereglementare și acest lucru ne va ajuta să avem o rată a erorilor mai mică. Există și o scădere a ratei de eroare în legătură cu plățile intermediare între 2007-2013. Nu trebuie să fim pesimiști sau optimiști, ci realiști și să începem să ne uităm la aceste cheltuieli de, începând cu anul viitor. Aceasta este, este judecata mea, dar eu cred că simplul fapt că există un plan de acțiune și că am avut această discuție dificilă în legătură cu sistemele din statele membre, a conștientizat foarte mult statele membre în legătură cu sistemele de gestiune și de control care pot să contribuie la reducerea ratei de eroare, în special acțiunile efectuate în mod direct de către comisie. În legătură cu restul aspectelor, nu știu dacă colegii doresc să ia cuvântul. Trebuie să ne grăbim, doamnă comisar. Doamna Ayala, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Regret că domnul Odi a trebuit să plece, dar a avut un motiv foarte întemeiat. Aș dori să îi mulțumesc pentru întrebările pe care le-a pus, întrebări care ne-au facilitat foarte mult înțelegerea prezentării sale de asemenea și opțiunile disponibile în procedura de descărcare. Îi mulțumesc și doamnei comisar Hübner că a fost atât de deschisă în relația cu Parlamentul. Cooperarea noastră, începând cu anul trecut, când domnul Jorgensen a fost uh, responsabil cu descărcarea de buget, a stabilit parametrii pentru a ne asigura că vom avea o cooperare mult mai bună și că ne îmbunătățim procedura bugetară în relația cu statele membre. Sper că lucrurile vor continua să se îmbunătățească și cred că planul de acțiune ne va ajuta să evităm tipurile de erori pe care încă le mai vedem acum Văd că guvernul spaniol a avut multe probleme pentru că lucrurile rămân foarte complicate. Am o întrebare pentru doamna comisar în legătură cu situația actuală și criza economică. În ce măsură atunci când se aplică planul de acțiune, în special procedurile de simplificare, uh, care să faciliteze aceste controle, în care să faciliteze gestionarea programelor. Atunci când vorbim despre birocrația europeană, ar fi interesant să vedem cât de mult putem uh, folosi oportunitatea crizei economice, să dăm curs sugestiilor grupului de lucru pentru a simplifica procedurile pentru plățile intermediare, de exemplu pentru plățile târzii. Acest trebuie să vedem că avem și o oportunitate aici, toată lumea încearcă să simplifice procedurile fără să submineze sistemul de control. Acest lucru este pozitiv. În legătură cu ce a spus domnul director general, că trebuie să ne asigurăm pentru îmbunătățirile cali- de îmbunătățirile calitative. Cred că cu toții am încercat să facem acest lucru recent. Am încercat să ne asigurăm că statele membre sunt mai implicate în controle și că uh, cheltuie cu grijă fiecare euro pe care îl primesc. Atunci când ne apropiem de perioada alegerilor, avem nevoie de mai multă transparență pentru fiecare singur, pentru fiecare euro care vine din bugetul comunitar. Trebuie să demonstrăm că fiecare bănuț a fost cheltuit corect. Și ca să revin la ideile domnului Odi, sper că anul viitor atunci când uh, se va interpreta nivelul de eroare acceptabilă, vom folosi munca făcută de comisie și apreciez faptul că doamna comisar ne-a explicat eforturile care au fost făcute pentru a se încerca reducerea la minim a nivelului de risc, că putem folosi această muncă ca o bază pentru viitor și sper de asemenea că vom putea să discutăm metodologia cu Curtea de Conturi și să folosim rezultatele acestui dialog în următorul mandat, pentru ca cei dintre noi care vom mai fi încă aici să putem să ne bazăm pe acest, uh, aceste date, pentru că uneori suntem într-o situație foarte dificilă în Comisia de Control Bugetar. Doamna Calodi ne-a întrebat dacă este posibil să avem controle eficiente. Uh, acest lucru este foarte bun, dar nu știi niciodată ceea ce se va întâmpla în viitor. Nu putem să ne mulțumim cu rezultatele de până acum și controlele trebuie să fie văzute ca un instrument și nu ca o realizare. În loc să spunem că am eșuat, ar trebui să uh, ne folosim de ceea ce s-a făcut până acum și să încurajăm oamenii să facă la fel și în viitor. Doamna comisar vine dintr-un nou stat membru, un stat care se descentralizează. Eu vin din Spania și atunci când vorbim despre aceste contracte de încredere pe care le-au semnat cum ar, unele state membre, Portugalia și poate Danemarca, va fi interesant să vedem dacă și Regatul Unit le va semna, uh, Însă ce vor face Spania și Germania? Pentru că noi suntem pe o listă destul de faimoasă. Nu știu dacă s-a semnat un asemenea contract până acum. Ar fi interesant să vedem ce dificultăți au identificat statele respective în munca cu intermediarii. Ne uităm la plăți care vin uh, de sus în jos și de jos în sus și cred că trebuie să ajutăm statele membre să facă tot ceea ce este posibil pentru a reduce nivelul de risc acceptabil. Stimată uh, comisar, vă rog uh, răspunsul să fie mai scurt decât întrebarea. Nu a fost neapărat o întrebare, spune doamna comisar. Însă problema cu sistemul spaniol de audit este că este extrem de complex și că pentru a semna un acord de încredere ar fi necesar un acord între sistemele naționale de audit și cele regionale. Poate din acest motiv Spania nu a putut să semneze fizic, tehnic sau juridic să semneze un asemenea contract de încredere. Spania, cu toate problemele pe care le-a avut în ultimii ani, este unul dintre statele membre care recunoaște erorile și se implică în procesul de rezolvare și clarificare a situației. Este un partener foarte onest în efortul de a elimina proiectele contaminate. Cred uh, că asta este un indiciu foarte important protecția intereselor financiare, nu cei care au cele mai mari plăți sau încasează cele mai mari uh, plăți sunt neapărat uh, excrocii cei mai mari. Cred că ar trebui să aducem asta la cunoștință și raportorului nostru, domnul de Blazio. Köszönöm szépen, elnök úr! Végighallgatva a hozzászólásokat, az az érzésem támadt, amit... După ce am ascultat toate intervențiile, trebuie să recunosc că am impresia că această operațiune care a fost demarată prin intermediul celor mai noi tehnologii rămâne în continuare o problemă. Cu toate acestea, dați-mi voie să îi mulțumesc comisiei, respectiv uh, doamnei comisar, că a, recunosc, a încercat, pe baza propunerilor noastre, să implementeze măsuri noi. Sper că acestea vor uh, fi fructuoase și fructele vor, fi, vor putea fi culese cur, curând. În momentul de față ne aflăm în zona galbenă și asta galbenul este culoarea majoritate, majorității statelor membre, însă cu toate acestea există foarte multe probleme. Există multe plăți uh, care nu sunt uh, re, uh, reglementate, să vorbim doar despre Ungaria, patria mea, uh, accesul la bani nu a, a fost facilitat. Uh, Bruselul arată cu degetul spre Ungaria, Ungaria arată cu degetul spre Bruxelles, situația în mare nu s-a schimbat. În trecut aveam 12%, acum avem un, o cotă de eroare de 11%. Prin urmare, întrebarea mea este următoarea. Cum s-a ajuns la concluzia aceasta că rata de eroare este de 11%? Este o sumă care încorporează toate sumele din trecut sau este o sumă care este specifică anului uh, luată, pus în chestiune. În cazul uh, în care ultimul, ultimul aspect ar fi adevărat, atunci uh, nu avem de a face cu o îmbunătățire. Avem 3,5 miliarde de euro care au fost uh, oferite într-o manieră nu tocmai corectă. Cum, le put- cum putem primi banii aceștia înapoi? În ceea ce privește raportul curții, uh, curtea a lăudat într-o oarecare măsură măsurile de control, care ar fi mai, se pare mai bune decât în uh, trecut. Însă, cu toate acestea, problema se află în special, după părerea mea, în cazul beneficiarilor. Cele mai multe greșeli se, sunt săvârșite în, în ceea ce în procesul de acordare a fondurilor și, prin urmare, considerăm că beneficiarii nu oferă datele concrete și corecte. În ceea ce privește Spania, în Spania ne dăm seama că, pe lângă aceste probleme majore, au apărut între timp și o serie de alte probleme. De exemplu, în ceea ce privește jurisdicția, o, o greșeală care pe plan european este considerată greșeală, nu este considerată a fi o greșeală pe plan național ca urmare a legislației în vigoare. Uh, Așadar, rezultatele nu sunt uh, concrete și uh, concluziile trase nu sunt neapărat cele concrete. A fost o întrebare adresată uh, Curții de Conturi. Doamna ai vrea să răspundă în ceea ce privește cei 11%, la ce se referă cei 11%. Thank you. The question relates to what... Vă mulțumesc. Întrebarea este în legătură cu tipurile de erori care există în 2007. Toate rambursările au fost auditate în legătură cu anul 2007 și în legătură cu perioada financiară 2000-2006 nu au existat noi plăți intermediare. Uh, eroarea că ar fi avut loc uh, o supra-rambursare S-ar putea să fie vorba de o eroare de claritate, o, a, un alt tip de eroare se face atunci când uh, uh, se menționează un cost care nu a fost de fapt plătit și care nu este sub, susținut printr-o factură sau alte documente. Altfel pot să existe și reguli de conformitate care nu sunt clasificate uh, și care complică rata de eroare calculată de către curte. Atât erorile cuantificabile și necuantificabile, cum ar fi achizițiile publice, ă, aceste fel de erori sunt destul de comune, de asemenea costurile de regie și cu personalul. Am dorit să ați spus că ă, acordă multă atenție îmbunătățirii sistemului și actualul Eh, raport de activitate eh, spune că sumele calculate sunt mult mai mari și calificăm statele din, sistemele din statele membre ca parțial eficiente. Dacă acest lucru reflectă sau nu o îmbunătățire până la sfârșitul perioadei de programare, poate este la latitudinea partid, Parlamentului să decidă. Aceasta este explicația tipurilor de erori. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, cred că majoritatea explicațiilor au fost acordate de către doamna Caliulaid. Ne referim la două perioade intermediare din 2007 și legătura a fost planul de acțiune care a fost implementat. În mod clar, atunci când acest plan de acțiune a început să fie implementat în 2007, auditurile pentru cheltuielile din 2007 deja erau în curs. Deci nu este surprinzător că nu apar schimbări în ceea ce privește anul 2007. În al doilea rând, doamna comisar s-a referit la acest lucru și pot fi foarte succint. Încercăm să determinăm statele membre să facă auditul prin măsurile pe care le adoptăm în planul de acțiune. Și rata de eroare care rezultă, putem, ne putem aștepta să fie pentru 2000-2006 și pentru 2007-2013 doar acolo unde există cheltuieli reale și intermediare pentru perioada respectivă. În ambele cazuri, rezultatele le vom avea în 2010-2011. Doamna Lupceva, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. membrii ai curții de, curții de conturi. Această descărcare ne dă oportunitatea să discutăm și să comentăm problemele în legătură cu utilizarea fondurilor de către statele membre și de către cele candidate și să ne gândim la măsuri pentru a îmbunătăți acest proces. Datele pe care le vedem în raportul Curții de Conturi și al Comisiei ne arată că există o anumită îmbunătățire în gestionarea fondurilor comunitare, cu toate că rata de eroare este la 18%. Atunci când vorbim despre erori și încălcări, aș dori să vă pun mai multe întrebări. Poate experiența, din experiență, statele membre vechi ne pot arăta unde se repetă greșelile și în ce fel Comisia poate să împiedice o asemenea repetare a greșelilor, pentru ca statele să nu mai facă din nou aceleași greșeli prin aplicarea unor bune practici. Vorbim aici despre fondurile de preaderare, care sunt relevante și pentru țara mea, Bulgaria. Pentru asemenea perioadă de preaderare, statele primesc o asistență substanțială din partea Uniunii Europeane, Europene și din partea Comisiei pentru a se putea pregăti. În această perioadă, Comisia întreprinde anumite misiuni în țara respectivă. Comisia este de părere că toate măsurile de control monetar au fost implementate în timpul acestei perioade de preaderare pentru ca acestea să nu apară după aderare. Problemele acumulate apar acum. M-am gândit de asemenea și la fondurile suspendate. Țara mea a suferit în urma unei asemenea măsuri și uh, aceasta reprezintă o sancțiune foarte uh, gravă. Este un, vorba de un instrument foarte bun care forțează un stat membru să respecte criteriile, însă în același timp Bulgaria cre- trece printr-o criză economică care a afectat uh, țara în mod extrem de serios. Mulțumesc, doamne comisar, pentru ceea ce a spus și anume că Bulgaria deja a adoptat măsurile necesare în, ă, pentru a depăși aceste probleme. Avem un nou mecanism de gestionare și control al fondurilor comunitare, însă s-a menționat de asemenea că acest lucru, că tot ceea ce s-a făcut va necesita timp. Și aș dori să declar disponibilitatea responsabililor, responsabililor noștri guvernamentali să vină să uh, fie audiați în această comisie pentru a face totul posibil ca statele membre, cum ar fi al nostru, să fie privite ca un partener echitabil pentru a depăși problemele și pentru a îndeplini toate criteriile pentru implementarea procedurilor corecte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. A fost mai degrabă o declarație. Vorbim despre descărcarea de buget pentru 2007. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat. Bineînțeles că trebuie să examinăm și situația din 2008. Mai avem câțiva oratori și după aceea mai avem încă un comisar care așteaptă să ia cuvântul. Vă rog să țineți cont de acest lucru când luați cuvântul. Trebuie să le dăm cuvântul tuturor. Domnul Teriga. Sí, gracias, presidente. Seré muy breve porque es para resaltar lo que ya se Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. o procedură de aprobare a gestiunii este o procedură dinamică și deciziile trecutului condiționează prezentul. Evenimentele de ieri sau de astăzi ar putea foarte bine să condiționeze aprobarea gestiunii actuale sau a celei pentru anul viitor. Oricum ar fi, doamna comisar vrea să aibă o abordare dură. Asta am reținut. Și o felicit. Pentru că în primii ani ai mandatului, ai actualei legislaturi, au existat multe comentarii legate de problema fraudei și acum ne concentrăm din ce în ce mai mult pe nereguli și incompatibilități între legislația națională și directivele comunitare. Așa se întâmplă în cazul piețelor uh, public, achizițiilor publice, care trebuie să se afle la baza avizelor motivate lansate de uh, Comisia Europeană împotriva statelor membre. Deci dacă intrăm în detaliile gestiunii, e important să constatăm că uh, a crescut foarte mult calitatea controlului. Întrebarea mea se leagă de pachetul prevăzut de Comisie pentru a înfrunta criza economică și financiară. Unul dintre aspectele fundamentale ale acestui pachet uh, este reprezentat de utilizarea fondurilor structurale ale statelor uh, membre și mai ales creșterea plăților intermediare. În timp ce atât și Comisia cât și Curtea au spus că acesta este instrumentul cel mai puternic pentru a face controlul gestiunii uh, fondurilor structurale, este să uh, oprească anumite plăți intermediare pentru unele state membre atunci când există motive ca aceste plăți să nu se facă. Vreau să știu dacă în procedura de descărcare, ca și în viitor, Comisia va ține cont de această uh, contradicție, de nevoia de a crește plățile intermediare către statele membre pentru a uh, face față crizei economice, dar pe de altă parte faptul că există uh, țări membre ale căror plăți intermediare au fost uh, oprite pentru că n-au respectat normele de control. Un răspuns foarte rapid în primul rând, ne asigurăm împreună cu toate statele membre că sistemele care există vor fi respectate și că nu uh, se va face nicio plată intermediară până când acest sistem nu este respectat. Uh, pentru perioada 2007-2013 vrem să ne asigurăm că statele membre folosesc banii pe care i-au primit deja de la Comisie sub forma unor avansuri, plăți în avans. Deci chiar nu văd nicio contradicție și în orice caz este și în interesul statelor membre ca uh, până la urmă să nu se ajungă la toate aceste proceduri de recuperare și așa mai departe. Doamna Grelea. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia de a lua cuvântul. Am uh, am, um, așa, mă simt rău acum, la, încă de la început, nu sunt neapărat o controlatoare, eu sunt cea care încearcă să implementeze politica europeană în diferitele state membre, alături de colegii mei. Sunt, uh, de asemenea, persoana care primește întrebările din partea uh, celor care demarează proiectele uh, întrebări care se referă la numărul mare de acțiuni care trebuie să fie întreprinse pentru demararea proiectelor. Tocmai de aceea sunt recunoscătoare pentru că s-a vorbit deja despre simplificare. Uh, în, ultime, în ultimul timp m-am preocupat de acest, uh, acest, această contra, contradicție. Dorim ca politica europeană să fie implementată pe plan național și, de asemenea, dorim ca fondurile europene să fie folosite într-o manieră echidabilă. De ce vorbesc despre contradicție? Pentru că în uh, dorința noastră de a stabili clar în ce măsură poate fi uh, folosit uh, fiecare euro, am ajuns să avem nevoie de o, un manual imens pentru fiecare uh, regiune un manual care ne le arată beneficiarilor cum pot folosi într-adevăr acești bani. Și acestui manual din partea noastră li se adaugă un manual la nivel național și tocmai de aceea cer tuturor să creeze reglementări cât se poate de transparente, clare, pentru ca numărul de dificultăți să scadă, astfel erorile scăzând de asemenea. Încă ceva, 11% rată de eroare, prea mult. Mi-aș dori ca această rată să fie mult mai scăzută. Pe de altă parte însă 11% rată de roade înseamnă 11% uh, care nu reprezintă fraudă lucru deja spus. Așadar, nu fiecare uh, dintre persoanele care comit o, o eroare este într-adevăr uh, un uh, o persoană care încearcă să înșele. Tocmai de aceea vă rog uh, pe dumneavoastră, stimați colegi, să colaborați strâns cu parlamentele naționale, astfel încât beneficiarii uh, acestor fonduri europene să nu se transforme într-adevăr în beneficiari care doresc să înșele. În ce domeniu se fac foarte multe erori? tocmai în domeniul inovației, domeniul pe care îl sprijinim noi pentru ca efectele politicii uh, structurale să fie într-adevăr mari. În domeniul uh, inovației apar foarte multe erori, însă lucrul acesta este normal, pentru că, bineînțeles, inovațiile trebuie să fie mai întâi de tot, toate probate. Dacă ratele de eroare duc la situația uh, Uh, în care plata pentru întregul program este sistată, tocmai pentru că erorile există, atunci această situație duce la o alta și anume, bineînțeles, regiunile sau statele demarează aceleași vechi uh, proiecte, se construiește un, o stradă, se construiește un uh, centru administrativ sau se renovează o zonă industrială, la fel ca în trecut. Uh, lucruri care nu ne aduc însă înainte. Cred că aici trebuie să facem o clară distinție uh, și să ajungem la un numitor comun între planul european, cel național al autorităților naționale și beneficiari. Și sper din tot uh, sufletul că Comisia va continua să sprijine acest proces uh, de simplificare. Domnul Dupo, aveți cuvântul. Uh, potýkáme se s vysokou chybovostí, ale potýkáme se tak... Vă mulțumesc. Avem de-a face cu o rată mare de eroare. De asemenea, avem însă și decizia uh, și greșeli uh, când vine vorba de control. Care este problema, de fapt? Politica de coeziune, politica comună agriculturală, duc la plăți care se ridică la sume imense, sume uh, acordate anual pornesc de la premisa că aceste sume plătite sau uh, imensitatea lor nu poate fi controlată. ar trebui să lărgim, să extindem posibilitățile de control de către uh, Curtea de Conturi, etc. Comisia cere ca această rată a ero erorilor să scadă, cere o simplificare a simplificărilor, însă cred că nu este suficient, trebuie să mergem mai departe. Concluzia logică este, după părerea mea, următoarea este necesar să reducem politicile europene în așa fel încât uh, sumele plătite anual să scadă. Uh, Sunt interesat care ar fi părerea Comisiei vis-a-vis -vis de cele spuse de mine. Vă mulțumesc. Geht's in die Richtung? Uh, puteți să răspundeți în momentul de față? Wir würden sicher gerne versuchen, die Bineînțeles, vom încerca să scădem cifra plăților efectuate anual. Însă, sistemul existent în momentul de față ar trebui să ne ajută în acest sens. Un alt punct care cu siguranță ne poate ajuta pe viitor este următorul. Dacă citim clar propunerea comisiei care a fost uh, inspirată de comentariile făcute de uh, Curtea de Conturi în ceea ce privește uh, proiectele de mici dimensiuni, atunci cu siguranță și bi birocrația va fi scăzută. Și, uh, în același timp, nu vom uh, slăbi sistemele de control. Pentru colegii, colegii care nu au putut fi de față astăzi aici. Am folosit uh, o... am reușit să discutăm deja conceptul de risc de eroare tolerabil un concept foarte important și, prin urmare, uh, acest concept dovedește clar că nu suntem împotriva oferirii de bani, ci oferirii, suntem pentru oferirea logică a banilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, pentru că antevorbitorii mei deja au atins această temă, vreau uh, să îi mulțumesc doamnei comisar pentru că a răspuns tuturor întrebărilor adresate de noi. Îi mulțumim că se pune la dispoziția noastră. E evident că astfel vom ajunge la o colaborare mult mai fructuoasă. Da, domnule președinte, aveți uh, dreptate că vorbim despre descărcarea de gestiune pentru 2007, însă obiectivul nostru este acela de a nu uh, emite judecăți cu privire la trecut, ci uh, aceea de a spune și de a, de a, că putem să îmbunătățim colaborarea pe viitor. O întrebare a mea, care a, fost, uh, care a primit un răspuns deja, cred, este următoarea. Cum vedeți toate acestea în situația de față din Europa? O situație în care state, multe dintre statele membre sunt uh, dependente de ajutorile, ajutoarele uh, Uh, primite din uh, partea Uniunii Europene. Cum veți reuși ca aceste plăți să fie acordate într-o manieră puțin birocratică, fără ca uh, riscurile să fie crescute ca urmare a acestei simplificări? Deci, aceste plăți trebuie să continue a fi cât se poate de, de utile pentru regiuni și state. Care sunt, a doua mea întrebare, care sunt pașii dumneavoastră următori în ceea ce privește atingerea unor obiective și uh, obținerea unor pro, uh, progrese cât se poate de clare, și anume, uh, fără birocrație, adoptarea unor noi obiective care nu au fost în trecut pe agenda europeană, și o a treia întrebare, dacă îmi permiteți. Este adevărat că pentru România plățile în avans au crescut de la 2 la 4%. Cum se poate lucrul acesta? Știam în, inițial că e necesar un acord al Parlamentului dacă lucrul acesta se întâmplă. Ei, să înțelegem că politica este diferențiată în funcție de statul vizat. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt voi răspunde, pentru că este o problemă uriașă. Am reacționat față de criză utilizând această politică pentru a stimula investițiile uh, în toate politicile europene și am folosit toată flexibilitatea existentă în sistem am decis să extindem și să, să cerem de extinderea eligibilității pentru finanțare până în iunie anul acesta, să simplificăm toate măsurile de politică uh, care contribuie la susținerea IMM-urilor, uh, având în vedere lipsa de lichiditate în acest sector al economiei și problemele de acces la credite, și am propus o simplificare care va aduce mai multă finanțare pe piață la începutul procesului, uh, în loc de la începutul procesului. Asta include plățile în avans, care uh, presupun o schimbare a reglementărilor pe care statele membre le-au acceptat și acum aceasta se află în uh, Parlament, așteptând aprobarea. Și aici includem atât zona Euro 15, cât și uh, UE, care primesc 5% suplimentar, cât și UE 12 care primesc 2% suplimentar, uh, tocmai ca să aibă mai mulți bani disponibili pentru IMM-uri și pentru comunitățile locale. De asemenea, am cerut, am decis că această politică a, a dat deja rezultate în ce privește lupta Uh, privind uh, schimbările climatice și am reușit să generăm oportunități de afaceri legate de lupta împotriva schimbărilor climatice, eficiența energetică și introducerea acestor uh, principii în economie. Practic susținem utilizarea acestor noi oportunități de afaceri și credem că simplificarea și accelerarea modului de utilizare a finanțării disponibile, respectând evident sistemul de control bugetar, credem așadar că acest lucru poate ajuta economia europeană să iasă din criză. Acest tip de investiție de care avem nevoie astăzi pentru a Uh, învigora dinamica economică trebuie să vină uh, de la nivelul local și regional. De aceea politica aceasta este atât de utilă în acest moment și sper că simplificarea o, face și mai, o va face și mai uh, ușoară. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, să avem grijă ca peste 2 ani să nu se întâlnească din nou comisia și să, să se ocupă de următoarea întrebare am reușit să rezolvăm problemele bine, oare am greșit sau nu? Îmi cer scuze că spun lucrurile acesta acum. Doamnelor Curtu, să aveți cuvântul. Si. Molto brevemente, signor Presidente. Buonasera. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să-i salut pe toți colegii mei și pe doamna comisar și vreau să vă împărtășesc uh, opinia mea pozitivă privind prezentarea făcută de doamna Hubner privind rezultatele obținute în 2007. Aprecierea mea este una pozitivă și de asemenea aș dori să evoc și primele efecte ale planului de acțiune. Pentru că acesta arată uh, în ce până la ce punct cooperarea dintre Parlament și Comisie este fundamentală în uh, cadrul descărcării de gestiune. Este, dacă vreți, un exemplu virtuos, un exemplu pozitiv. Comisia respectă angajamentele pe care și le-a luat față de noi, de Comisia noastră și de Parlament în general. Însă punerea în aplicare a planului de acțiune mi se pare un punct fundamental dacă dorim să reducem numărul erorilor, implementarea fondurilor structurale și am vorbit mult despre asta în această după amiază și datele privind uh, suspendările de plăți și uh, corecții, corecțiile ne arată că ne aflăm totuși pe calea cea bună, pe o cale pozitivă și că lucrurile se ameliorează. E adevărat de asemenea și asta îmi face plăcere să spun, e adevărat că mulți colegi au uh, dorit să intervine pe acest subiect, dar și doamna comisar a insistat asupra nevoii de a a înțelege și aplica cât mai bine procedurile și normele. Este esențial dacă vrem să reducem erorile, greșelile și să putem să cheltuim mai bine fondurile structurale, trebuie să facem acest lucru. Curtea de conturi, la rândul său, a constatat de asemenea o anumită îmbunătățire în uh, cheltuirea banilor, însă E un fapt că dacă comparăm cu raportul precedent din 2006, doar uh, trei programe din 16 uh, au fost considerate drept ineficace și asta m-ar face să spun că suntem pe calea cea bună, că mergem pe calea cea bună. Ce altceva? Aș vrea să fac un comentariu legat de acest raport. Eficacitatea sper că va crește în continuare în și interacțiunea dintre Comisie și Parlament va fi și mai bună, pentru că un raport întărit uh, va duce la mai multă eficacitate a muncii instituțiilor europene și uh, cu atât mai mult calitatea uh, datelor puse la dispoziția statelor membre va fi crescută. Așadar, cum prevedeți să finalizați planul de acțiune în 2009? Iată chestiunea pe care o am pentru doamna comisar. Colegul Ulbricht, ultimul vorbitor. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi două comentarii și apoi două întrebări. Cred că este foarte important, domnule președinte, să subliniați că discutăm despre anul 2007. Cred că e foarte important. Deci vorbim de Comisia uh, de control bugetar, care e foarte importantă și pentru alte comisii. Pentru că noi ne așteptăm la concluzii concrete pentru 2007. Așadar, nu putem judeca 2007 pe baza informațiilor din 2008. E o situație complet diferită. Întrebarea a fost care a fost tendința în 2007 fără planul de acțiune, pentru că planul de acțiune a intervenit după 2007 și nu în timpul lui 2007. Deci e foarte important. Problema este ce a fost, care a fost tendința uh, și în 2006 și 2007 și la 2008 vom răspunde mai târziu. După aceea, al doilea comentariu. În comisia noastră am discutat diferențele între uh, eficiențe și, eficiență și erori, raportul eficiență-erori. Asta e foarte interesant pentru corelarea dintre rata de eroare și rata de eficiență a politicilor după un anumit număr de ani. Pentru că nu vreau să spun că mai eh, multe erori implică și mai multă eficiență, dar de obicei eh, cea mai eh, rea politică este rezultatul unor erori. Când nu erorile sunt cauza ineficienței politicii, înseamnă că poți să ai în același timp uh, multe erori, dar și o uh, bună politică. Deci situația e mult mai complicată pentru că uh, e o perspectivă multiplă, sunt mai mulți ani și sunt ani care sunt controlați după ce politicile respective au fost implementate. Dar asta e dezbaterea curentă. Pentru că putem auzi concluziile în Parlamentul nostru care spun că din cauza procedurilor, din cauza erorilor, se întâmplă ce se întâmplă. Poate ar trebui să uităm despre această politică. Îmi cer scuze, dar cred că e o nebunie. Discutăm procedurile, discutăm erorile, greșelile, dar ă, problema eficienței politicilor e cu totul alta. Și acum, două întrebări. Prima întrebare. Există un pericol real la nivelul beneficiarilor ca acest tip de dezbatere din instituțiile europene să producă și mai multe, să cauzeze și mai mult control și nu mai puțin control, să, să uh, producă nu simplificare, ci și mai mult control. Întrebarea este, dorește Comisia să creeze mai mult control la nivel național și subnațional sau control de mai bună calitate? Pentru că n-am găsit în raportul curții de audit uh, care sunt tipurile de control. Problema este că uh, poți să faci același tip de control de trei ori. Sau să n-ai patru controle, ci 11 sau 12, pentru că toată lumea se teme de... Așadar, întrebarea este nu câte controle faci, ci cât de bune sunt controlele pe care le faci. Și o altă întrebare este... A fost o întrebare pusă și de domnul de Blasio, pentru că în dezbaterea noastră putem vedea că există diferite criterii de eligibilitate la nivelul statelor membre și altele la nivel european. Ceva ce e considerat eligibil în țară e considerat neelegibil uh, la nivel european. Și întrebarea este ce crede Comisia? Ce procent? Care e proporția uh, din, acea problemă care este, din această problemă care este reflectată în erori? Dacă oamenii la nivel național nu au nicio problemă să plătească pentru un anumit lucru și în același timp uh, la nivel european ajunge acea cheltuială să fie neelegibilă, atunci uh, beneficiarii sunt pierduți complet, intră într-o confuzie totală. Sigur, nici eu n-am un răspuns foarte simplu despre ce ar trebui să facem. Poate că ar trebui să avem o singură lege în toată Europa, dar nu e ușor. Și o ultim, un ultim comentariu. Ping-pongul e o procedură foarte interesantă. Trebuie să o folosim în uh, comisia noastră, chiar dacă nu e cea mai rapidă. Da, trebuie să mai învățăm și cum să scurtăm discuțiile. Sper că reprezentanții comisiei pot răspunde la aceste două întrebări. Însă, pentru că vorbim despre riscul tolerabil, dați-mi voie să vă spun, stimate coleg Albrecht, că am luat o serie de cifre din raportul comisiei. Și de fiecare dată când se vorbește despre control, cifrele pe care le primim din uh, partea comisiei spun de fapt că în cazul uh, fondurilor regionale avem 0,7%, uh, în ceea ce privește fondul de coeziune 0,8%. Aceasta este concluzia noastră, așadar aceste, aceste cifre cresc Asta doar așa, ca o scurtă informație. Mi-am permis să, să, scu- să vă ofer această informație. Comisia vrea să se refere la cele două întrebări uh, adresate de domnul Albrecht. Uh, uh, da. Știu, domnule Albrecht, că este, domnule vicepreședinte Albrecht, că ați spus niște întrebări retorice. Sunt întrebări care ne preocupă pe toți. Și există probabil multe consecințe pe care această dezbatere le are în afara, dincolo de pereții acestei camere și dincolo de Bruxelles. Însă ideea acestei dezbateri este că toți vrem să creăm un sistem mai bun, sisteme mai bune de management, de uh, responsabilitate, rezultate în termen concret, sperăm că această dezbatere ne va ajuta de asemenea ca într-o zi să ajungem la un sistem de audit unic, să ajungem la un sistem de declarații naționale. Deci, cred cu tărie că evoluăm într-o direcție. Nu vedem încă rezultatele, dar văzând reacția statelor membre în situații foarte concrete legate de simplificare în contextul crizei economice, sau în cazul uh, declarațiilor naționale, există o uriașă schimbare și la nivelul lor. Ei evoluează și ajungem la o masă critică care sper că ne va permite după 2013 să avem un sistem care să reducă realmente costul controlurilor și să facă sistemul de management al controlului uh, mai responsabil și mai eficient din punct de vedere al rezultatelor, pentru că mi se pare că la fel de important este impactul asupra acestei politici, asupra uh, economiei europene și societății europene, lucru pe care uneori tindem să-l uităm, pentru că mai discutăm uh, mai mult aceste aspecte, dar nu discutăm și cealaltă fațetă a politicii noastre. A doua întrebare a dumneavoastră, nu știu cum să răspund la ea. Poate că putem să cuantificăm, uh, dar un, uh, nu există așa de multe controle legate de o atât de frecvente legate de o anumită politică națională. Deci există și acest aspect al politicii pe care trebuie să-l luăm în considerare și poate calea de urmat în viitor ar fi să luăm și acest lucru în considerare și să existe un singur sistem de implementare al acestei politici în contextul politicii naționale și combinând dimensiunile naționale și europeană, naționale și europeană într-o dezvoltare, uh, într-o strategie de dezvoltare. Dar asta e o întrebare deschisă. Poate reprezentanții curții de conturi ar putea să spună câte ceva, în special uh, cu privire la ultima intervenție. Mulțumesc. Vreau să comentez asupra unui aspect. Uh, prima întrebare pe care ați spus-o, dacă sunt mai multe erori, atunci uh, Uh, politica era sau dacă se poate obține eficiență și cu astfel de erori. Dacă ai uh, mecanismele corecte și dacă crezi că a existat o competiție pentru proiecte uh, finanțate din bani europeni și dacă acum considerați că poate primul proiect a fost cel mai potrivit pentru stabilirea obiectivelor, dar din punct de vedere tehnic a fost uh, plin de erori și, că, a, și atunci a trebuit să fie substituit cu un uh, proiect din anul al doilea, să zicem, de funcționare din cau- și de asemenea și din cauza uh, uh, constrângerilor de timp, atunci evident că are un efect negativ asupra eficienței politicilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru dezbaterea lungă și deosebit de exhaustivă. Îmi cer scuze în numele raportorului din nou. Mulțumesc Curții de Conturi, Comisiei. Vă mulțumesc, stimați colegi. Încheiem astfel acest punct. Facem o scurtă pauză, asta pentru a vă, a vă relaxa puțin și mai apoi continuăm cu comisarul Potocnic.